Dear colleagues, if you'd like... Stimați colegi, uh, vă rog să vă ocupați locurile în sală ca să putem uh, începe cu ordinea uh, de zi. Aș vrea să adoptăm următoarele schimbări și anume la punctul 4, schimbul de opinie pe marginea rezoluției a domnului Boni, un instrument pentru valorile europene, pentru sprijinul societății civile și așa mai departe. Um, care era programat pentru ora 21. Uh, vrem să-l punem în urma punctului de, uh, schimbului de opinie cu domnul Timmermans. Din păcate, uh, regimul lingvistic nu este unul complet astăzi, dar haideți să începem. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au reușit să vină la Strasburg la ora aceasta pentru a discuta aceste două Eh, chestiuni importante. Mai întâi, eh, dialogul stipulat cu prim vicepreședintele eh, Comisiei, Franz Timmermans. Franz Timmermans a venit aici să discute cu noi implementarea pentru programului de lucru pentru 2017, dar în același timp știți că există niște situații foarte sensibile în Europa în, cu privire la Uh, Polonia, Malta și mai nou în Slovacia. Deci uh, vrem uh, să auzim opinia domnului comisar Timmermans și în legătură cu aceste situații. Și după dialogul structurat vom avea posibilitatea unei scurte dezbateri. Dezbaterea cu domnul Timmermans poate dura până la ora 9, dar haideți să începem cu începutul și Eh, să-i dăm cuvântul domnului eh, Timmermans și după care vom deschide eh, dezbaterea. Franz, bine ai venit, ai cuvântul. Mulțumesc, Claude. Înainte de a trece la uh, subiectele de pe ordinea noastră de zi, doamnele și domnilor, uh, preț de un minut doar, vreau să uh, vă mărturisesc că am uh, urmărit cu deosebit interes uh, declarația primului ministru Theresa May în, în Casa Comunilor uh, în legătură cu acel atac cu uh, gaze care a avut loc la Londra mai devreme. Din câte am înțeles eu, s-a folosit un gaz neurotoxic identificat împotriva unor persoane care își au domiciliul momentan în Regatul Unit. Este vorba de un gaz neurotoxic care este interzis de Convenția Națiunilor Unite. Primul ministru a cerut lămuriri uh, în legătură cu acest uh, produs care este realizat în Rusia. Uh, Teza mea a cerut lămuriri din partea autorităților rose pentru ca, prin poziția sa, guvernul rus să arate dacă în mod intenționat s-a folosit această substanță sau din greșeală le-a scăpat de sub control. Trebuie să ne apărăm valorile fundamentale, trebuie să-i apărăm pe aceia care trăiesc pe teritoriile noastre, să fim, trebuie să fim uniți într-o situație cât se poate de complicată, într-o țară care este atât de uh, aproape de Uniunea Europeană, dar care are valori atât de diferite. În 2006, Parlamentul rus a adoptat o lege prin care se legalizează uciderea trădătorilor în afara țării. Deci, iată, dacă vorbim de ordinea de drept, în Uniunea Europeană trebuie să, trebuie să fim foarte, foarte uniți în, în exprimarea unei, unui punct de vedere de solidaritate fermă cu Regatul Unit. Aș vrea să spun de asemenea foarte clar că îmi exprim profundă recunoștință pentru această comisie, nu doar pentru munca noastră și eforturile pe diferite uh, dosare dificile, ci și pentru angajamentul uh, solid față de valorile fundamentale pe care vi l-ați asumat și le-ați manifestat în atâtea rânduri. Trăim vremuri în care, din păcate, este necesar să vorbim respicat și să luptăm pentru aceste drepturi și valori. Voi vorbi despre multe lucruri, despre ordinea de drept, despre Polonia, Malta, Slovacia, România și voi încerca să și răspund la întrebările dumneavoastră cât pot eu de bine. În ce privește ordinea de drept, statul de drept. După cum știți, uh, uh, în urma uh, prezentării programului de lucru vom prezenta și o inițiativă legislativă de consolidare a statului de drept rezoluția din 2016 a Parlamentului pe această temă va fi integrată în propunerea noastră. Momentul uh, este diferit de acum 4-5 uh, ani când nu am vorbit despre statul de drept. Acum însă trebuie să dezbatem în mod activ Uh, libertățile fundamentale, așa cum vorbim despre pescuit, despre finanțe. Puteți spune că este uh, cât se poate nefericit, că e nevoie să discutăm despre aceste lucruri la mod activ. Dar eu mă bucur că avem șansa să facem aici în Parlament, în Comisie și chiar și în Consiliu, unde sta, statele membre deja nu se mai sustrag uh, de la răspunderea partajată pe care o au. Și deci, articolul 2 începe să capete viață. Pentru că există niște întrebări existențiale pe care trebuie să ni le punem cu toții. Care este Uniunea în care vrem să trăim? Și cu asta trec la Polonia. Vreau să mulțumesc Comisiei Libe pentru faptul că s-a implicat uh, foarte concret în uh, dezbaterea privind ordinea de drept din Polonia. Și nu este, n-a fost uh, întotdeauna ușor în ultimii doi ani pentru noi în comisie să ne implicăm. Împreună cu președintele Juncker, Juncker însă și cu uh, întregul colegiu am încercat uh, să aducem Polonia la masa unui real dialog. Vreau să arăt foarte clar că aceea care uh, în partea mass media a Poloniei au uh, zis că am fi divizați în uh, comisie, că noi am avea puncte de vedere diferite cu președintele Juncker cred că vor fi dezamăgiți să afle că uh, Jean-Claude Juncker și cu mine uh, luptăm pentru aceleași valori, suntem de aceeași parte a baricadei și suntem foarte de acord în ce privește Polonia. Mâna noastră a fost întinsă și este întinsă în continuare. Totuși, a trebuit să ne asumăm uh, răspunderea declanșării articolului 7.1 de ce? Pentru că considerăm că în calitate de gardian ai tratatelor trebuie să trage, trebuie, vine momentul când trebuie să tragi o linie de foc, o linie roșie și Parlamentul ne-a susținut prin rezoluția sa din 1 martie, care a fost adoptată cu o largă majoritate din partea tuturor grupurilor. Este un semnal foarte clar că în Polonia există o încălcare a statului de drept, a ordinii de drept, care trebuie uh, uh, corectată. Prin decizia de a activa articolul 7.1, Comisia a adoptat și o a patra recomandare, invitând Polonia să soluționeze Polo eh, problemele identificate în curs de trei luni. Recomandarea a arătat și inclusiv pașii pe care autoritățile polone le pot, eh, eh, îi pot lua pentru a redresa situația. Polonia trebuie să abordeze cinci chestiuni vi le voi enumera. Eh, săptămâna, trecu- eh, săptămâna trecută am, le-am, am, le-am menționat deja în eh, plenară. Mai întâi, publicarea sentințelor din 2016 a Curții Constituționale. Da? Niciun guvern nu are voie să decidă care, care dintre hotărârile unei instanțe judecătorești e de publicat sau nu curțile, instanțele ele însele sunt singurele care decid acest lucru. Iar dacă o curte, eh, o instanță a greșit, atunci nu guvernul, ci alte instanțe trebuie să corecteze această greșeală. În ce privește legitimitatea eh, curții constituționale, trebuie eh, regândit și revizuit procedura de numire a judecătorilor. Iar în ce privește Curtea Supremă, nu trebuie impusă o limită de vârstă pentru Uh, judecătorii șef de complet și pentru președinții curții. Pentru ca prin decizia prezentă, 40% din personal ar fi practic înlăturat din funcție. Inclusiv uh, procedura de apel extra, extraordinar ar uh, permite guvernului Uh, redeschiderea unor dosare vechi de până la 20 de ani pentru rediscutarea unor chestiuni de dreptate socială, social justice. Uh, dacă vreți, uh, pot să fac trimitere la un aviz al Comisiei de la Veneția care spune cât de, cât de nociv ar fi așa ceva. 4. Revizuirea regimului de pensionare înainte de vreme a judecătorilor și magistraților și revizuirea deciziilor arbitrare care au fost luate în acest sens până acum. Și 5. Prin amendarea se cere amendarea uh, uh, unei revizuiri a uh, legii actuale prin care sunt numiți magistrați în Consiliul Superior al Magistraturii. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că o sentință din 27 februarie a Curții Europene de Justiție în cazul, uh, în speța C64-16 uh, arată că la nivel național trebuie asigurată o justiție independentă și eficientă. Examinăm așadar foarte temeinic uh, uh, baza pe care uh, ne sprijinim și prin care fundamentăm dialogul nostru structurat cu Polonia. În ianuarie din acest an, schimburile de opinii și discuțiile între guvernul polonez și Comisia au fost reluate. Luna trecută și joia trecută ne-am întâlnit cu prim-ministrul polonez și președintele Juncker în februarie am avut și mai multe întâlniri cu ministrul de externe polonez. Aceste dialoguri vor continua și la Bruxelles. Uh, doamna comisar Iurova s-a întâlnit și ea cu ministrul de externe și aceste întâlniri politice au fost uh, dublate de întâlniri între experți. Sigur că dialogul este aici, uh, acum funcționează, dar trebuie să și ajungem la o soluție prin acest dialog dar fiți încredințați că Comisia va înștiința Parlamentul ori de câte ori apare un element nou. În același timp, noi, Comisia, căută, că contăm pe sprijinul valoros al Parlamentului European, așa cum l-am primit și până acum. Colaborând cu dumneavoastră, mergând mână în mână, consolidăm poziția de negociere a Comisiei și determinăm Consiliul să se implice în această chestiune și să se implice în rezolvarea chestiunii. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru sprijin. În ce privește, uh, înainte de a trece la Malta, uh, vreau să vorbesc despre uciderea jurnaliștilor din Malta și din Slovacia. Comisia apreciază ca valoare supremă libertatea și libertatea de exprimare. Nici uh, intimidarea, uciderea unor jurnaliști nu are ce căuta în Uniunea Europeană. Comisia condamnă cu fermitate hidoasele crime comise împotriva jurnaliștilor Uh, jurnalistului uh, slovac și jurnalistei din Malta, care au lăsat o întreagă comunitate europeană șocată. Nu vorbesc de instituții, vorbesc de comunitatea de valoare europeană, de noi toți, care suntem șocați de acest lucru. Dar, într-adevăr, am asistat la un act de uh, intimidare violentă a jurnaliștilor. Da? Este o crimă care a nimerit în, în inima și în sufletul ordinii de drept. Comisia așteaptă să se desfășoare o anchetă detaliată, imparțială, împotriva uh, celor care au ucis-o pe uh, doamna Galiția și uh, solicităm autorităților să insiste până în momentul în care uh, anchetele pot fi încheiate în mod mulțumitor și se administrează un act de justiție Uh, veritabil. Deci nu trebuie lăsată neîntoarsă nicio piatră până când nu se găsesc uh, aceia care sunt vinovați de uh, aceste două omucideri. Și vorbesc în cazul crimei din Slovacia, nu doar de cel care a apăsat pe tragaș, ci pe, vorbesc și de identificarea celor care au comandat această acțiune. Deci trebuie să știm dacă este, voie de, eh, este vorba de o acțiune de tip caracatiță și dacă da, atunci trebuie ca o investigație, o anchetă mult mai amplu să eh, fie întreprinsă în toate direcțiile. În ce privește Malta, am luat notă de faptul că ați avut deja o eh, discuție cu colega mea, doamna Iurova, care este, relevantă, este responsabilă pe multe teme relevante în dialogul cu Malta. Salutăm uh, vizita ad hoc uh, care a fost uh, efectuată în Malta sub conducerea doamnei Ana Gomes. Am monitorizat situația în urma sesizării primite de la noastră și am solicitat o implementare eficientă și eficace a legislației europene. Insistăm ca autoritățile malteze să-și întărească eforturile în toate temele care au fost abordate vreau să vă împărtășesc anunțul ministrului de justiție maltez de, eh, eh, de eh, aderarea Maltei la oficiul procurorului european, EPPO. Dar nu ne oprim aici. Insistăm ca autoritățile malteze să își continue eforturile la fel de susținut ca și până acum și să o facă cu succes și în, moment, uh, uh, și, și în mod transparent pentru a risipi uh, gravele îngrijorări și temeri care s-au născut în urma acestui incident în ce privește chestiuni specifice de luptă împotriva spălării banilor, este important ca interesele Uniunii Europene să, se, să fie salvgardate și apărate inclusiv prin lupta împotriva spălării banilor. Comisia monitorizează cu atenție cum sunt transpuse acum noile reguli care au intrat în vigoare. Malta a notificat uh, transpunerea uh, celei de-a patra directive contra spălării banilor, uh, care a fost a intrat în vigoare în iunie anul trecut. Comisia trebuie să se asigure acum că regulile noi nu sunt doar transpuse, ci și aplicate și aplicarea lor este garantată. Asta, asta înseamnă uh, să existe toate premisele tehnice și juridice, să nu existe niciun fel de uh, mod de eludare a regulilor de uh, control a spălării banilor. În același timp, aplicarea și garantarea aplicării noilor reguli nu întotdeauna este transparentă și uh, Trebuie să existe o informare a publicului pentru ca cu publicul să aibă încredere în aplicarea în tocmai acestor reguli. Tocmai de aceea Comisia solicită în continuare, în mod continuu, informații din partea autorităților malteze și a solicitat autorității eh, bancare europene, EBA, să efectueze o activitate de supraveghere și inspecție a serviciilor financiare originare din Malta. Iar serviciile uh, din Malta, Autoritatea de Reglementare Națională, trebuie uh, trebuie să ia măsuri împotriva acelor două bănci care în continuare dețin licențe de, operare, de operațiuni bancare în Uniunea Europeană. Uh, Monivol uh, și alte instituții ale Consiliului Europei au contribuit la monitorizarea Maltei în ceea ce privește implementarea noilor reguli de luptă împotriva spălării banilor și vă sunt recunoscător pentru tot sprijinul pe care l-am primit în acest sens și de la dumneavoastră. Uh, Comisia Uh, va uh, analiza toate schemele prin care în regim preferențial s-a acordat cetățenia europeană unor investitori. Un studiu uh, de documentare și o călătorie de documentare în Malta au fost deja planificate, dar urmează astfel de investigații și în alți, alte state. În 14 noiembrie au fost formulată o rezoluție cu privire la Malta și, mm-hmm. uh, de asemenea, Comisia PANA a uh, elaborat un aviz care arată cât de importantă este această activitate de control și monitorizare. Și arată în același timp cât de mult este implicat uh, Parlamentul European. Statele membre trebuie să se folosească de prerogativele lor pentru a corobora legislația națională cu cea europeană pentru a colabora cu alte state membre în lupta împotriva spălării banilor. Legislația europeană prevede că cetățenia se poate acorda doar dacă există o bine fundamentată legătură veritabilă între uh, uh, candidat și țara în care depune această cerere. Uh, în 2014, Malta a Uh, a emis un regim de uh, cetățenie europeană în care, uh, în care lipsea acest element de legătură veritabilă între candidat, persoana candidatului și țară și bazat numai pe investiții. Comisia ia foarte în serios orice act de corupție din statele membre și orice uh, sugestie, informație din partea oricărei părți vizate este foarte valoroasă pentru noi. În în contextul reforme, uh, pentru reforma administrativă, acest lucru este foarte important. Semestrul european, uh, uh, în cadrul semestrului european au fost publicate rapoarte care arată cu privire la Malta că corupția este văzută deja ca un factor de îngreunare a un factor negativ uh, asupra mediului de afaceri în Malta. Tocmai de aceea vom monitoriza îndeaproape situația și vom acorda prioritatea acestei uh, chestiuni. Și uh, salutăm decizia Maltei de a se adresa EPO și uh, salutăm toate eforturile Maltei făcute pentru a rezolva situația. În legătură cu România, în 1 martie am fost în România pentru a discuta următorii pași de luat în cadrul CVM. De asemenea, am discutat despre modul în care am putea depăși problemele care există în legătură cu codul fiscal și cu reforma în justiție. Eu uh, am fost de părere că trebuie să readucem pe uh, făgașul normal al uh, lucrurile și că trebuie controversele actuale depășite. Trebuie să recunoaștem însă că există încă foarte multe dificultăți, în special datorită uh, polarizării deosebite care există între uh, politicieni și magistrați. În ce privește uh, CVM-ul, eu, consider, eu îl compar cu un maraton. România se află pe drumul cel bun și pe ultima parte, pe linia de finish a acestui maraton. Și am subliniat că nu poți să te întorci pur și simplu înainte de linia de finish dar am arătat în același timp că răspunderea îi revine pentru terminarea maratonului numai și în exclusivitate României. Jean-Claude Juncker a spus foarte clar că este dorința lui ca în, pe durata mandatului său să putem încheia CVM-ul pentru România. Dar să fim foarte, foarte clar înțeleși. Nu este vorba de un termen. Putem atinge acest obiectiv doar dacă mecanismul de cooperare și verificare este îndeplinit și pentru asta trebuie ca și unii și alții să lucrăm cu cel puțin la fel de hot, multă hotărâre ca și până acum, eh, ca și în ultimul an. Avem nevoie de o cooperare loială între instituțiile eh, României și eh, confruntarea politică trebuie să încete, înceteze. Comisia de la Veneția, alți experți trebuie să fie și ei auziți. Sunt instituții care vor de altfel să ajute România. Și în încheiere, aș vrea să spun că respectul pentru statul de drept, pentru ordinea de drept, nu este doar ceva ce rezultă din litera unei legi. Cultura politică, instituțiile care dau viață culturii politice, reprezintă până la urmă ceea ce înseamnă statul de drept. Deci să, să ataci judecători și atunci să, să-i faci com, comuniști nu, se, nu este rău numai pentru acei oameni vizați, ci și pentru cultura politică, pentru ordinea de drept în sine dăunează, dăunează întregii societăți. O instituție judeciară n-ar trebui să, n-ar trebui să urmărească penal oameni din guvern, din parlament. Trebuie să existe o separare a puterii și trebuie să existe un respect pentru putere și un respect pentru demnitatea publică. Da? Eu cred că cultura politică trebuie cultivată prin educație. Din păcate uităm foarte adesea de, de aceste elemente al educației. Am mai spus-o și o mai spun și acum. Suntem mai vulnerabili decât credem uneori. Nimic nu este uh, bătut în cuie. Dar atâta timp cât ne luptăm pentru ceva, uh, spunem răspicat lucrurilor pe nume, atunci uh, vom apăra în continuare dreptul, uh, drepturile fundamentale și ordinea de drept. Mulțumesc. Thank you, Commissioner. Let's go straight to the... Mulțumesc, domnule comisar. Trecem direct la intervențiile din partea colegilor. Dragi colegi, toți cei care sunteți prezenți, dacă doriți să luați cuvântul, atunci vă rog să vă limitați la doar două minute și dacă ne mai rămâne timp la final, mai putem lua încă o rundă de întrebări de follow-up. Pentru că e clar că e vorba de subiecte extrem de arzătoare și dacă aveți uh, dorința să interveniți, vă rog două minute și vedem ulterior. Mai întâi doamna Metzola din partea PPE. Mulțumesc, domnule vicepreședinte Timmermans, pentru claritate, pentru convingere și, în fond, ceea ce gândesc uh, miniștrii noștri în Europa, până la urmă, democrația reprezintă o regulă a majorității, cu o protecție absolută a drepturilor și uh, acestea nu pot fi separate. De aceea trebuie să repetăm încă o dată că, de fapt, corupția uh, și impunitatea ucid felul în care trebuie să funcționeze statul de drept și de aceea e nevoie de un sistem judiciar independent, liber, fără niciun fel de influențe și presiuni, uh, din partea guvernului care și avem nevoie de asemenea și de mass media libere și libertate de exprimare. Tocmai astfel vom putea respecta și vom putea menține uh, democrația, statul de drept um, și libertatea de exprimare în Malta, în Polonia, în România și peste tot în Uniunea Europeană. Au existat uh, jurnaliști care au fost uh, asasinați într-un răstim de cinci luni de zile. Uh, în momentul în care aceștia au încercat să analizeze care este influența mafiei în dosarele de corupție, nu e vorba doar de două crime, ci e vorba și de ceea ce se află în contextul acestora și anume ce au expus jurnaliștii, subiecte arzătoare. Trebuie să analizăm și observăm că există o mare diferență între drepturile și ceea ce așteaptă cetățenii din partea noastră și mecanismele necesare pentru a se asigura acea protecție. Tocmai de aceea noi ca și Parlament și suntem de părere că e nevoie de un mecanism european care să protejeze statul de drept și drept, garanții, să prezinte garanții pentru toate drepturile cetățenilor. Un mecanism care să vină cu măsuri foarte concrete care să îi protejeze de orice formă de intimidare sau de amenințare cu proces pe jurnaliști. Și asta se poate face în mai multe feluri. Spre exemplu, o evaluare uh, în așa fel încât să avem recomandări de la caz la caz pentru fiecare stat membru care să combine uh, diferite rapoarte existente. Nu e o idee nouă, ci asta ar însemna că fiecare stat membru ar putea să se afle pe același picior de egalitate în materie de monitorizare printr-o echipă de experți independenți care să analizeze în detaliu statul de drept în fiecare țară. Deci mesajul nostru, și voi încheia, este să nu arătăm cu degetul doar o singură țară, ci să modificăm întregul sistem. Și v-aș ruga, în funcție de ceea ce a spus dumneavoastră încă de la bun început și vă mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră, uh, să vedem dacă putem avea un calendar pentru ca un astfel de mecanism să, vă, să vadă lumina zilei și să sperăm că vă veți sprijini. Mulțumesc din partea asociației și Democraților, doamna Zipel. Mulțumesc foarte mult. Eu cred că, fără niciun îndoială, uh, o anchetă și niște mass media independente și autonome sunt un element principal pentru statul de drept și democrație. Și în consecință, dacă într-un timp atât de scurt, doi jurnaliști de anchetă care lucrau ambii pe dosare de corupție, care lucrau ambii pe legătura care există între corupție și lumea politică, aceștia au fost uciși, atunci o îngrijorare pentru întreaga Uniune Europeană. Și trebuie cu toți împreună să găsim în țările noastre respective, dar și la nivel european, European să încercăm să găsim uh, faptele, pentru că ele sunt cele care stau la baza a ceea ce vom hotărâ că vom face pentru a rezolva problema. Și mă bucur de faptul că ministrul de interne în Slovacia și-a dat demisia tocmai pentru a readuce răspunderea și simțul moral în rândul politicienilor. Evident, acum trebuie să uh, lucrăm pe fapte, s-a mai spus asta. Unul din motivele care stau la baza ceea ce s-a întâmplat în ultimele 9 luni a fost corupția. Corupția este într-adevăr un fenomen împotriva căruia să luptăm și, împotriva, și căruia trebuie să-i punem capăt în toate statele membre. Acum, dincolo de tot ceea ce putem face pentru a susține anchetele în Slovacia și în Malta, de asemenea doresc să mi exprim și îngrijorări față de diferitele rapoarte pe tema corupției în Ungaria și tot ceea ce putem face pentru a pune capăt acelor forme de corupție, pentru a vedea cum putem influența guvernul să pună capăt acestui fenomen și aș dori să știu dacă eventual Comisia ar fi gata să susțină astfel de solicitări pentru a modifica anumite capitole bugetare uh, de finanțare și să adauge anumite condiționalități în momentul în care acordă fonduri europene la anumitor țări. Și cu acestea fiind spuse, aș vrea să mă refer și la ce, cele spuse referitor la Polonia. Susținem faptul că, articol, că a fost invocat articolul 7, 7.1 și poate uh, să sperăm că nu va fi nevoie de 7.2. E bine că l-avem la îndemână, însă încă nu știm deocamdată care sunt relațiile clare din partea guvernului uh, polonez. Nu știu, eventual la Consiliu, dacă ne puteți spune ceva. Ar fi util să știm dacă putem să ne bizuim uh, pe un sprijin oarecare și să vedem dacă putem merge mai departe dincolo de articolul 7. Încă o dată aș vrea să mă refer la actul legislativ pe care noi l-am hotărât deja în decembrie 2016 prin care drepturile de uh, pensionare uh, și uh, drepturile aferente pot fi retrase tuturor celor care au uh, care au lipsit de la serviciu măcar o singură zi. Dacă ne puteți spune mai multe despre acest subiect. Mulțumesc! Partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să îmi exprim mulțumiri către domnul Timmermans pentru prezența sa astăzi. Ați spus că da, vom avea posibilitatea să avem o dezbatere mai generală și să nu ne concentrăm doar pe țări în mod individual. Și mă bucur de faptul că putem avea o astfel de dezbatere astăzi, acum. M-aș referi la câteva aspecte pe care dumneavoastră le-ați evocat. Acum că ceva vreme v-am întrebat referitor la evaluarea dumneavoastră pe tema eutanasiei, legea pe acest subiect în țările de jos. Și asta bazându-ne pe prezentarea făcută pe acestui subiect în ziarul de Telegraph. E vorba de cazul unei femei care a decedat. Și aș vrea să știu, uh, eventual, din partea Comisiei, pentru că până acum am primit un răspuns foarte pe scurt, foarte concis. Eu mi-am trimis, uh, am trimis această solicitare către dumneavoastră și am primit un răspuns uh, în care ni se spunea, păi stați că noi nu ne ocupăm de eutanasie. Dar să știți că nu la asta m-am referit, ci mă referiam la drepturile omului. E vorba de un caz specific a unei persoane care a trebuit să, să moară, deși nu vroia să moară. Și aș vrea să știu dacă eventual astfel de subiecte ar putea fi evocate. Uh, Uh, să, știu că unii au spus că poate e vorba de fake news, de vești false, dar să știți că nu așa e. Aș vrea o declarație clară pe acest subiect. Și aș vrea să mai știu care este valoarea dumneavoastră referitor la o lege în Franța care permite o pedeapsă cu închisoarea de 2 ani ca urmare a unor exercitării unor presiuni morale asupra unei alte persoane. Aici e vorba de subiecte destul de generale, e vorba de morală. Nu avem timp poate să intrăm în detaliu acum, însă aș vrea totuși o reacție din partea dumneavoastră, pentru că altfel am putea să dăm apă la moară celor din nou care se opun nouă oponenților noștri. Aș vrea să știu dacă sunteți pentru sau împotrivă. Declarațion. Ne cluie pa că nu suntem contra l'Europe. Nous sommes contre... Să nu cumva să credeți că noi am fi împotriva Europei și uh, că am fi împotriva politicilor uh, europene. Sunt unele politici pe care le contestăm, dar contăm și pe bunăvoința dumneavoastră pentru a înțelege punctul nostru de vedere. Doamna Wikström, mulțumesc, domnule uh, Timmermans, pentru prezența dumneavoastră. Chiar dacă e luni seara târziu, um, e adevărat că e vorba de un subiect absolut crucial pe care îl discutăm acum și apreciez în mod deosebit faptul că v-ați referit la statul de drept ca și um, modalitate de a avea o anumită cultură politică, mm, o idee care trebuie să fie cultivată, întreținută. E clar că trebuie să încurajăm o astfel de cultură politică în care statul de drept este piatră de temelie. Este ceva de care ar fi trebuit poate să ne fi ocupat acum multă vreme, fără de care n-am fi văzut o astfel de asasinare a jurnaliștilor nici în Malta, nici în Slovacia și nici în altundeva. E o situație foarte îngrijorătoare. Acum avem tendința astăzi să ne concentrăm pe Polonia. Bun, din motive evidente. După lansarea articolului 7 împotriva Poloniei, E clar, însă știu că termenul pentru ca guvernul polonez să vină cu un răspuns oficial cum este fixat în 20 martie. Acum, tare mi-aș dori să știu ce putem face între timp E ceva care ar, ne puteți împărtăși ce se întâmplă exact acum, în momentul de față? Eu personal sunt de părere și e o convingere profundă că dacă am fi luat măsuri împotriva Ungariei deja acum câțiva ani de zile, uh, această atitudine copy-paste din partea Poloniei n-ar mai fi fost atât de simplă și ușor de realizat. Și cred că e foarte important ca să punem capăt unei astfel de situații care, de fapt, răstoarnă cu totul statul de drept. Și sunt convinsă că trebuie să e undeva o posibilitate să intervenim într-un fel sau altul. De acum de aceea, mecanismul uh, Uh, de cooperare și verificare este unul esențial și există un sprijin puternic în Parlament pentru acest mecanism. Ne puteți spune mai în detaliu cam cum întreveneți noastră viitorul? Nu știu dacă vă doriți o intervenție, dar mă gândesc că ar fi poate o cale de a evita apariția unor astfel de situații și în alte state membre. Și dacă nu mă înșel, chiar Birgit ă, Sipel a spus că e nevoie de oarecare condiționalitate sau reciprocitate între ă, ceea ce oferim și ceea ce cerem la schimb ă, referitor la statul de drept și respectarea acestora și acordarea de fonduri europene. Deci, care este părerea dumneavoastră? Ar fi oare ceva posibil? Ar fi o cale de urmat? Mulțumesc și acum, doamna Ernst. Eh, vielen Dank. Herr Kommissar. Mulțumesc, domnule comisar. Dacă vă ascultăm și trebuie să spun că sunt perfect de acord, atunci uh, nu poți decât să te miri ce s-a ales din Europa noastră. Vorbim despre viitorul Europei, stat de drept, cultură politică și dumneavoastră enumerați o serie întreagă de încălcări ale acestor principii. Și întrebarea este unde am ajuns până la urmă și aș putea să vă pun o întrebare provocantă. Cât la sută din uh, activitatea Comisiei constă în a uh, urmări ce fac statele membre și a le convinge să și pună în aplicare legislația europeană. Întrebarea următoare care se pune este dacă tratatele pe care le avem, așa cum sunt ele în momentul de față, dacă sunt suficiente pentru ca să se poată face ceva, să nu mai uh, ajungem în situații în care comisia trebuie să meargă la fața locului să vadă ce se întâmplă, apoi să ajungă în fața curții de justiție. Deci întrebarea este, trebuie să se schimbe ceva? Cancelara Germaniei a spus la un moment dat că poate fondurile europene ar trebui să fie avute în vedere atunci când nu se respectă anumite înțelegeri, de pildă ca în cazul uh, preluării refugiaților. Poate că aici ar trebui făcut ceva. Jurnal... Profesia de jurnalist se pare că a devenit una din cele mai periculoase din uh, lume. Vezi Malta, vezi Slovacia. În ceea ce privește Slovacia, aș fi vrut să știu ceva. Dacă Comisia a pus accentul și a făcut presiuni uh, în sensul uh, existenței unei anchete independente. Și un ultim punct, Ungaria. n a spus nimic pe Ungaria. După cum știți, am adoptat o rezoluție foarte fermă iar legislația împotriva ONG-urilor este o catastrofă. Poate ne puteți da mai multe informații și în această privință. Mulțumesc! Doamna Sargentini din partea verzilor. Thank you very much, Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, într-adevăr, cred că aveți uh, dreptate, domnule comisar Timmermans, când ați spus că suntem vulnerabili și că democrațiile noastre sunt mai vulnerabile decât credem. Și, într-adevăr, nu putem să reparăm statul de drept și democrațiile doar prin legi. E nevoie de o adevărată cultură, într-adevăr, așa e. Dar mă întreb oare, n-ar trebui să ne uităm la felul în care abordăm acest lucru? Chiar și dumneavoastră, când ne explicați situația din Polonia, spuneți Uh, da, vă pot uh, prezenta lucrările Comisiei de la Veneția și um, uitați-vă la raportul făcut de Parlamentul nostru pe situația din Ungaria și când am făcut acest raport a trebuit să mă bizui pe Comisia de la Veneția, Comisia de la Lanzarote, Comisia pentru Drepturile Omului de la Națiunile Unite. Uh, pe... Deci un fel de oarecare leneveală intelectuală în instituțiile europene, pentru că întotdeauna ne bizuim pe munta a, munca altora. De ce nu publicăm procedurile de infringement? Ar fi atât de util pentru munca întregului Parlament ca să înțelegem exact ce anume, despre ce e vorba în momentul în care se lansează o astfel de procedură. Apoi, de multe ori găs- încercăm să găsim calea cea mai simplă de a rezolva o problemă. Discriminarea judecătorilor în Ungaria și încălcarea statului de drept prin discriminarea bazată pe uh, criterii de vârstă e ceva cu totul diferit. Mă gândesc că acum e momentul să intervenim ca și Comisia Europeană, ca și Parlament, să facem un efort, să facem un pas înainte și anume să dăm dovadă de deschidere, să fim cinstiți, să fim critici. Pentru că sunt de acord cu Cecilia Wikström. Dacă am fi intervenit imediat după situația din Ungaria, acum câțiva ani de zile, n-am fi avut această situație de copy-paste în Polonia. Și e adevărat că e o problemă. Uh, ce, cum vom rezolva situația cu Polonia rămâne de văzut, însă trebuie să ne bizuim pe o, două treimi, o majoritate de două treimi în Parlament pentru a rezolva o astfel de problemă precum cea din Ungaria. Și o întrebare la final de, uh, pe 20 martie. Ce se întâmplă dacă nu primim niciun răspuns din partea Poloniei? Deci, termenul acesta de trei luni e ceva care l-ați inventat noastră în așa fel încât să avanseze lucrurile? Dar știți că ei nu sunt obligați să răspundă. Și am înțeles că președinția bulgară nu prea își dorește să avanseze. Și dacă nu se întâmplă nimic, ce facem după 20 martie? Mulțumim foarte mult. E adevărat că acum trebuie să vedem de ce instrumente dispune Comisia. Parlamentul trebuie să știe acest lucru pentru a aborda situația și ce se întâmplă cu procedura. Și acum urmează domnul Boni. I will speak Polish. Am să mă exprim în limba poloneză. Mulțumesc foarte mult domnule vicepreședinte al Comisiei Europene. Vă mulțumesc pentru toate aceste informații. Uh, mai întâi, situația numărul unu e în Polonia și niciuna din așteptările enumerate de Comisia Europeană este, ar fi vreo așteptare care să fie îndeplinită, realizată. Eu cred că a venit momentul să lansăm noi acțiuni și există astfel de noi acțiuni și noi inițiative care, până la urmă, mai pot să înseamnă întrebarea drepturile civice în Polonia. Guvernul a prezentat cel de-al doilea document alb, cartea albă, și vă invit să citiți cu mare atenție. Pentru că trebuie să facem o, o diferențiere între ceea ce e adevărat și ceea ce, para, ceea ce e propaganda. Există un aliniat în care se spune că judecătorii sunt reprezentanți al fostului sistem comunism în timp ce uh, transformarea și modificarea statutului cu modificarea vârstei uh, care se ajunge de fapt acum pentru pensionare la 41 de ani. E bine, asta demonstrează că situația e diferită. Apoi, jurnaliștii, asasinarea în Slovacia, ce vom face? Uh, nu putem vorbi despre libertate și uh, de, despre libertatea de exprimare dacă nu avem și jurnalism liber. Și aș vrea să invit Comisia Europeană, împreună cu sprijinul Parlamentului European, deci să invit Comisia să mențină o, um, examinare atentă a acestor cazuri de încărcare a libertății jurnaliștilor, libertății de exprimare. Uh, Trebuie să avem o imagine clară, un context clar. Nu putem avea democrație fără jurnalism și uh, nu vom avea democrație și libertăți garantate decât dacă ONG-urile au posibilitatea de a interveni pe deplin în toate statele uh, membre. Și Aici intervine finanțarea și promovarea, încurajarea activității acestor ONG-uri la nivel local. Ce puteți face dumneavoastră ca și Comisia Europeană pentru a susține aceste activități ale ONG-urilor? Și apoi Polonia, Malta, România, Slovacia, Ungaria, poate și Bulgaria. Stați un pic, păi se pare că avem un fel de situație de criză, nu cu care ne confruntăm aici în Uniunea Europeană. Și eu cred că o astfel de situație necesită o dezbatere extrem de extinsă și cuprinzătoare cu, pentru a acoperi toate aceste subiecte. Încercați să mențineți limita de două minute. Știu că subiectul e foarte important. Dar dumneavoastră ați reușit să vă încadrați în timpul alocat. Bun. Urmează Martina Anderson. Și n-am să îndrăznesc să-i spun Martinei să respecte două minute. Uh, thank you, Commissioner. I'm going to depart. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încep de unde au încheiat colegii. Toată lumea v-a rugat să ne vorbiți și despre subiectul acesta foarte important uh, și anume Brexit și felul în care va afecta drepturile fundamentale. Aș vrea să replasăm discuția în acest context. Motivul pentru care Carta Drepturilor Fundamentale nu a fost transpusă în legislația națională este pentru că în aceasta nimic nou nu figurează. Noi în Irlanda de Nord avem un guvern în momentul de față și E clar că în Carta Drepturilor Fundamentale se garantează o anumită calitate a drepturilor. Mă gândesc, spre exemplu, și la drepturile pentru copii și ar trebui ca acestea să fie transpuse. E foarte important pentru noi cu toții în Irlanda de, de Nord să avem această Carta Drepturilor Fundamentale la îndemână utilizabilă. Și s-a spus din partea Guvernului că se garantează niciun, că se va menține nivelul actual de drepturi. Uh, dar Uh, asta ar trebui așa să fie și să fie garantat noi după diferite campanii de uh, promovare a drepturilor, nu ne putem permite să dăm înapoi, cum pasă înapoi. Deci e vorba de o rezoluție a Parlamentului în acest sens. Avem nevoie de sprijin din partea dumneavoastră pentru a ne asigura că și după Brexit nu va exista niciun fel de scădere a nivelului de drepturi garantate. Pentru că e foarte important la noi în Irlanda de Arnold, avem ONG-uri care ne-au redat uh, redacta rapoarte în ceea ce privește consecințele pe care le-ar putea avea asupra cetățenilor care locuiesc în Irlanda de Nord și Regatul Unit în momentul în care va avea loc Brexitul. E o situație destul de uronică, pentru că uh, în foarte multe locuri din Irlanda de Nord și din Regatul Unit, oamenilor nu le vor mai fi, nu le vor mai fi garantate aceleași drepturi ca cele care sunt prevăzute în cartă, în timp ce acestea vor fi garantate tuturor celorlalți europeni. Deci eu cred că această carta a drepturilor fundamentale, care nu va mai exista pentru pentru noi, în Irlanda de Nord și pentru Regatul Unit, merită un statut special, în așa fel încât să poată fi transpusă în legislație națională. E ceva foarte important, care nu se referă doar la frontiere. Brexitul nu înseamnă o întoarcere la frontiere, ci înseamnă și o, o modificare totală a situației și Carta Drepturilor Fundamentale, dacă nu se va mai aplica în Irlanda de Nord, atunci nu ne teamă că ne vom întoarce în trecut, vom da cu un pas înapoi. Doamna Ana Gomes, mulțumesc, domnule președinte. Aveți dreptate când spuneți că intimidarea jurnaliștilor și asasinarea, asasinarea lor reprezintă un atac direct la statul de drept. Și ceea ce observăm atât în Malta cât și în Slovacia, cu aceste uh, crime odioase, este faptul că au un element comun, o implicare a mafiei, a criminalității organizate și, evident, o, o, o implicare indirectă a celor care se află la putere și care ar fi fost altfel demascați prin ancheta realizată de jurnaliști. Acum, ceea ce pe mine mă îngrijorează e răstimpul acesta între cele două uh, crime. Cinci luni. Acum, ancheta este în uh, desfășurare și um, sau uh, ne-am referit doar la câteva aspecte ale mafiei. Întrebarea este cine a comandat aceste ucideri, aceste omucideri. Întrebarea mea este următoarea. Ce părere aveți dumneavoastră vis-a-vis de Malta când știm că doi membri ai uh, guvernului, ai cabinetului, au fost exp puși drept în legături și probleme în uh, ancheta făcută de Comisia PANA și că există dovezi, precum că sunt corupți și ei în continuare sunt la guvern. Nu vi se pare un pic uh, ciudat pentru încrederea pe care o putem avea în, uh, în, în sistem și în anchetă? Apoi, domnul Dali, fost comisar, s-a întors înapoi în Malta și până în prezent niciun fel de anchetă, niciun fel de urmărire uh, și este consilier pe lângă primul ministru. Păi, nu vi se pare neplăcut? Da, știm că există tot felul de zvonuri în stânga, în dreapta, în ceea ce privește privatizarea anumitor întreprinderi și felul suspect în care acest lucru, finanțarea, care nimeni nu știe nimic de ea, felul în care se aprovizionează cu petrol din Azerbaijan, uh, problema acordării vizelor și a cetățeniei și uh, apoi uh, monedele virtuale, jocurile online. Ce facem, domnule comisar, cu toate aceste discuții și cu toate aceste subiecte? Acum, evident, îmi doresc cu nerăbdare să avem claritate și în ceea ce privește sistemul bancar. Uitați-vă Banca Pilatus. Uh, în ciuda implicațiilor în, și mm, în situații de uh, spălare de bani și în ciuda legăturilor cu Iranul, această bancă în continuare are licență de funcționare. Și atunci, pentru a încheia, trebuie să vă spun că eu cred că semestrul european nu e locul potrivit pentru a discuta despre corupție, pentru că nimeni nu pune întrebări despre corupție, mai ales aici în Parlament, în acest context. Și apoi legătura cu statul de drept și cu raportarea, rambursarea fondurilor. Și e adevărat că da, dacă am fi acționat la timp, nu ne-am aflat într-o astfel de situație. Um, bardzo dziękuję. Uh, ja ch- chciałam... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să spun că sunt perfect de acord cu toți colegii care au spus că instituțiile Uniunii Europene ar trebui să dea dovadă de mai mult curaj în definirea statului de drept. Ce înseamnă și la ce ne referim atunci când vorbim despre corupție politică. Și de ce? Pentru că știm cu toții prea bine că juriștii, avocații și materia de drept um, îi ajută pe cei care au uh, comandat studiile din partea unor experți și acest lucru Uh, este folosit în Polonia pentru a se spune că totul se face în baza legislației constituționale și că nu ar exista niciun fel de atacuri asupra judecătorilor. Există diferite nuanțe de adevăr și neadevăr. Însă pentru a înțelege despre ce este vorba, cred că instituțiile Uniunii Europene ar trebui să se concentreze asupra acestui lucru. Nu Comisia de la Veneția, ci instituțiile Uniunii Europene sunt cele care au dreptul să se asigure că se pun în aplicare toate prevederile legale în ceea ce privește valorile noastre comune, așa cum ați spus, domnule comisar. Și acesta ar trebui să fie punctul de plecare, dacă suntem de acord cu acesta. Se pare că situația din Polonia nu e nici de cum uh, mai bună decât uh, ultima dată când am vorbit. Dar dacă premierul polonez spune că Polonia nu mai este un stat de drept, ci o, un stat național democratic, acest lucru înseamnă că ne îndepărtăm de la principiile și valorile Uniunii Europene, așa cum le-am înțeles până acum, și există un pericol ca această abordare să se extindă și la alte state membre. Și cred că este în uh, interesul Uniunii Europene de a se asigura că Comisia Europeană și Parlamentul European se apucă de treabă, încep să definească statul de drept și corupția, inclusiv corupția politică. Mulțumesc, domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc, domnule comisar. E greu să tot subliniem, să tot subliniem uh, cât de mulți dintre noi, de fapt, vă susțin în abordarea dumneavoastră, în chestiunile pe care le-ați abordat și, iată, din nou și în această întâlnire cu noi în Comisia Libe. Și noi apreciem deschiderea dumneavoastră în această privință. Însă, poate că se impune să spună că ar trebui să fim complementari, pentru că s-a mai spus că toate aceste preocupări, inclusiv vis-a-vis -vis de Polonia, dar incluzând și Slovacia și Malta, sunt la un fel de cotitură, dar nu legat de uh, mandatul pe care îl deține dumneavoastră în ceea ce privește deteriorarea statului de drept și calitatea democrației în sine. Oare este misiunea dumneavoastră să vă aplicați asupra acelor chestiuni da, sau să le și includeți în programul de lucru? Vă preocupă faptul că este poate ultima șansă, ultimul an de mandat a Parlamentului European în care noi încă avem posibilitatea să facem diferența atunci când este vorba de toate aceste acte legislative care au fost blocate de Consiliu, precum codul vizelor, pachetul azil și așa mai departe, care intră în mandatul dumneavoastră. Și există șanse slabe să se uh, adopte legislație în această materie. Poate ne spuneți câteva cuvinte și despre aceste lucruri, asta suplimentar față de chestiunile abordate deja de dumneavoastră. Mulți dintre dumneavoastră, dintre noi, cer scuze, vă susțin dar și în ceea ce privește Polonia, uh, trebuie să implicați Parlamentul în ceea ce privește implementarea articolului 7.2, pentru că pe articolul 7.1 nu aveți nevoie de noi, dar uh, pe 7.2 vă asigurați că vă veți asigura că și Parlamentul European va avea posibilitatea să voteze pe această chestiune, doamna Luis. Mulțumesc foarte mult. Mai întâi, domnule Timmermans, noastră știți foarte bine cât de mult vă apreciem și uh, totuși, deși vă apreciem foarte mult, ni se pare un pic angelic uh, ceea ce a spus fostul colonel al uh, serviciilor secrete rusești care a fost uh, ucis cu un uh, gaz inervant. Tocmai astfel a fost ucis, tocmai ca să pară că uh, nu, că a fost un uh, accident. Dacă guvernul britanic are nevoie de, de sprijin din partea noastră, suntem gata să ajutăm. Și în al doilea rând, domnule Timmermans. Domnul Timmermans. That, um, I followed the declaration Uh, Theresa May, Prime Minister May. Am spus foarte clar că am ascultat cu mare atenție ce a spus doamna Theresa May în Parlament și n-am uh, motive să pun la îndoială acest lucru. Și evident că susținem guvernul britanic și poporul britanic în această privință, să nu mă înțelegeți greșit. Eu am înțeles că dumneavoastră sprijineați cele spuse de Theresa May în discursul său, însă în orice caz, să nu pară că este un accident ceea ce s-a întâmplat. În fine, ar fi naiv să credem așa ceva. Și spun asta cu tot respectul. În al doilea rând, și sper să nu vă fi uh, jignit, dar așa cum au spus și alți colegi, uh, repet și eu încă o dată, apreciem foarte mult faptul că Parlamentul nostru solicită să avem un fel de mecanism uh, înainte să, uh, să acționăm 7.2 din tratat. Pentru că acumulăm niște circumstanțe, acumulăm niște țări care, de fapt, aduc atingere unor elemente fundamentale pentru democrație în fiecare din uh, ă, țările noastre, care facem parte din Uniunea Europeană. Și acest mecanism pe care l-am cerut și l-am aprobat în Parlamentul European, în continuare nu se aplică și uh, va trebui să fie prezentat Parlamentului în următorii ani. Apoi, în al doilea rând, domnule Timmermans, în momentul în care judecătorii sunt, uh, sunt urmăriți, sunt intimidați, sunt împiedicați să-și desfășoare munca de zi cu zi, e clar că e vorba de o amenințare groaznică. Și nu știu ce fel de soluții concrete avem pentru a face față acestei situații. Eu vin dintr-un loc din Europa în care judecătorii au fost intimidați, au fost urmăriți, au fost asasinați. Și uh, nu e vorba de Italia, ce e nordul Spaniei, ă, țara Bascilor. Și vin într-un loc în care jurnaliștii au fost uh, asasinați și au fost reduși la tăcere. Tocmai pentru că ă, vroiau să sprijine statul democratic. Deci eu cred că aici trebuie să trecem dincolo de dialog. A, trebuie să avem mecanisme la îndemână, pentru că altfel, domnule Timmermans, din ce în ce mai puține țări va fi democrație. Vă spunem asta din Parlament pentru că vă susținem și trebuie să uh, auziți și punctul nostru de vedere. Okay, Mr. Radev, please. Mulțumesc, domnule Radev, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule Timmermans, aș dori să vă mulțumesc pentru poziția foarte clară în a apăra statul de drept în fiecare stat membru. Statul de drept și democrația reprezintă valori de bază pentru Uniunea Europeană și este datoria noastră a tuturor să le protejăm, să le respectăm și să le apărăm. Indiferent dacă suntem politicieni sau oameni de rând. Însă, din păcate, recent aceste valori uh, sunt testate și actualele mecanisme pentru protejarea democrației nu sunt uh, suficiente. De aceea, noi am solicitat crearea unui instrument pentru protejarea democrației și a statului de drept. Și speram, speram că până în septembrie anul trecut Comisia Europeană să fie avut un proiect în acest sens. Încă nu-l avem. Puteți să ne dați mai multe informații cu privire la progresele înregistrate până acum în această privință și poate ne spuneți mai multe lucruri și despre criteriile obiective care se aplice tuturor statelor membre în mod egal, fie fără vreo preferință politică pentru vreun uh, stat membru. Și gândindu-mă și la mecanismul la MCV pentru, care funcționează pentru Bulgaria și România, credeți că acest nou mecanism ar putea înlocui să înlocuiască pe acesta. Președintele intervine și roagă pe vorbitor să se încadreze în uh, două minute. Mulțumesc, doamna Chienghe, acum. Mulțumesc, Claude, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră în programul dumneavoastră de lucru pentru 2018 Comisia reia un concept esențial. Viitorul Europei depinde de capacitatea de a apăra valorile comune care ne unesc, democrația, statul de drept și drepturile fundamentale. Așteptăm cu interes așa de, și aplicarea statului de drept în Uniunea Europeană. Și de aceea, întrebarea mea este următoarea. Propunerea dumneavoastră va fi la fel de ambițioasă ca și rezoluția Parlamentului din 2017 în ceea ce privește mecanismul pentru stat de drept, democrația și valori fundamentale pe care tocmai le-am aprobat? pentru că doar o inițiativă forte poate să contrabalanceze egoismul și aroganța anumitor state membre care chiar și încalcă decizia ale Curții de Justiție. Și o a doua întrebare în ceea ce privește migrația. Puteți să ne spuneți uh, în mod anticipat uh, um, progresele înregistrate în acest uh, sens? pentru, și pe partea de discriminare, dat fiind toate cazurile care se înregistrează, pentru că în mod uh, cotidian se întâmplă acest lucru în toate statele membre și nu credeți așadar că ar fi nevoie de o acțiune mai incisivă din partea Comisiei? Într-o interpelare pe care v-am adresat-o acum câteva săptămâni, întrebam dacă Comisia intenționează să um, prezinte o strategie pentru a combate afrofobia și în acest sens aș dori să știu ce ați, uh, care este părerea dumneavoastră personală? Mulțumesc foarte mult. Îmi pare foarte rău că trebuie să tot vorbim tot mereu despre Polonia. Însă, eu consider că putem proteja statul de drept dacă uh, Uh, sau dumneavoastră spuneți că putem uh, proteja statul de drept dacă ne spunem părerea. Și dar eu aș adăuga că ar trebui să facem acest lucru nu doar în Libe, ci și în toate celelalte foruri europene care există. Mă bucur așadar că sunteți implicați și dumneavoastră și că putem discuta împreună, pentru că aceasta este Uniunea noastră și avem nevoie de standarde comune în ceea ce privește un sistem judiciar independent, democrația și toate celelalte. Problema este că cei care se exprimă împărtășesc îngrijorările și responsabilitățile pentru standardele statului de drept și așa mai departe, dar uh, acasă, atunci când se întorc, sunt acuzați că sunt informatori trădători uh, și așa mai departe, sunt amenințați, uneori chiar și cu moartea. După cum știți chiar, probabil. Și acesta constituie intimidare Cineva a menționat uh, deja cei judecători care sunt uh, hărțuiți în mod regulat, în special cei care vin la Bruxelles și um, își împărtășesc experiențele, dar nu doar ei, și rudele lor. Iată că mai nou și jurnaliștii, mm, practic, uh, tot își pierd locul de muncă dacă reprezintă o linie independentă și care întrunește standardele democrației. Cineva a spus că avem de a face cu o criză și, și a enumerat și o serie de țări în care se întâmplă acest lucru. Poate că este o ilustrare dramatică a modului în care suntem atât de vulnerabili în ceea ce privește respectarea valorilor fundamentale. <coughs> Și aș spune că în toate aceste țări marea majoritate a societății dorește uh, democrație și standarde democratice și mă bucur așadar că această comisie susține acest instrument a valorilor europene despre care am discutat, pentru că astfel putem întări societatea civilă și sper că vom avea o bună colaborare astfel încât acest instrument să devină ceva care să ajungă să întărească modul în care vrem să se aplice aceste lucruri. Domnul Costner. Mulțumesc, mulțumesc pentru explicațiile dumneavoastră, domnule comisar. M-aș referi pentru început la situația din Polonia și Ungaria. Aveți perfectă dreptate că uh, Comisia trebuie să intervină pentru a asigura statul de drept, independența justiției, dar uh, nu trebuie oare să-și pun întrebarea și Comisia, oare de ce și în Polonia și în Ungaria sunt alese partide de către mulți cetățeni care formează acele partide care spun sub semnul întrebării statul de drept. Are oare de face și cu politica Comisiei Europene din trecut, astfel încât uh, oamenii care Uh, se simt nesiguri, ajung să aleagă partide care nu consideră că democrația este atât de importantă. Ce trebuie să facă așadar Comisia pentru a susține democrația și în Polonia și pe cei care ies în stradă pentru a demonstra pentru independența justiției? În al doilea rând, ați vorbit despre corupție și spălarea banilor. Astfel de cazuri de corupție și spălare de bani uh, sunt uh, aflate uh, din cauza unor denunțători care trebuie protejați. Uh, vreau să știu care este uh, situația în ceea ce privește protejarea celor care se sizează astfel de chestiuni. Card. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Timerman și alți colegii ne-au uh, amintit că în ultimele șase luni doi jurnaliști au fost asasinați datorită eforturilor lor de a expune corupția din statele lor. Mulți alții au avut de face cu ostilități similare, chiar dacă nu la fel de drastice. În momentul de față, întreprinderile pot uh, să îi uh, ducă în instanță pe jurnaliști pentru a intimida datorită faptului că costurile judiciare sunt uh, foarte ridicate. Acest lucru se întâmplă în Malta și în momentul de față, în ianuarie. Mai mulți eurodeputați, inclusiv mine, v-au rugat să propuneți o directivă pentru a-i proteja pe jurnaliști din partea unor astfel de hărțuiri. Întrebarea mea este dacă planificați o astfel de legislație și dacă nu, ce măsuri are în vedere Comisia Europeană pentru a-i proteja pe jurnaliști în fața unor astfel de practici abuzive? Și ultima întrebare, ce progrese s-au mai făcut de când s-a discutat în Comisia Libe situația statului de drept în uh, Malta? Mulțumesc! Domnule președintele, vom avea dezbatere pe Slovacia în această săptămână, mă alătur și eu, pentru a formula o întrebare foarte rapid. Când aveți de-a face cu o situație așa cum s-a întâmplat în Slovacia, unde sperăm să nu fie așa, dar s-ar putea um, să nu avem niciun fel de probe sau să fie inclu- neconclusive uh, în ceea ce privește o eventuală implicare a statului această suspiciune va exista. Care este părerea dumneavoastră în această privință? Ți-ar impune uh, ceea ce spunea și colegul de a veni cu legislația pentru protejarea jurnaliștilor sau trebuie să ne gândim mai mult cum să protejăm oamenii sau tratăm aceste aspecte ca și chestiuni de uh, drepturi fundamentale și nu la nivelul protecției uh, persoanelor. De aceea vrem să știm care este părerea Comisiei în această privință. Am să încep direct cu acest lucru, pentru că cred că este o întrebare care interesează pe mulți. În momentul de față, studiem posibilitatea de a avea o astfel de legislație, dar nu prea dar trebuie să fim atenți pentru că nu știu care sunt competențele care ne revin în această privință. Trebuie așadar să fim precauți pentru a nu ne depăși prerogativele. Și întrebarea ta, Claude, este foarte dificil uh, să-i dăm un răspuns uh, pentru că pe lângă protejarea jurnaliștilor, se pune și întrebarea utilizării tuturor instrumentelor pe care le avem la dispoziție pentru a asigura că atunci când investigăm ceva, nu um, doar um, se urmăresc uh, făptașii, ci uh, se devoalează și motivele din spate. Eu cred că trebuie să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție în acest sens. Eurojust, Europol, Interpol, dar și Greco din partea Consiliului uh, Europei. Eu nu cred că există vreo problemă în a la colabora mai strâns uh, cu instituțiile sau forurile create de Consiliul Europei. Noi colaborăm bine și cu alte organizații. De ce să dubleze Comisia Europeană activitatea desfășurată de experți în Comisia de la Veneția. Este o, o um, activitate care beneficiază de un respect imens peste tot în Europa. Întrebarea pe care ați formulat-o este atât de fundamentală, astfel încât nu vă pot da un răspuns astăzi, dar cred că trebuie să ne gândim cum anume putem să împa mai mult și să organizăm mai bine um, uneltele pe care avem la dispoziție pentru că nu există niciun stat membru care să nu aibă probleme cu crima organizată. Nu există niciun stat membru în care să nu apară în vreo formă problema libertății uh, presei, fie că e vorba de control politic sau uh, altele. Și de aceea vă spuneam că pregătim un document pentru partea a doua anului Uh, care va aborda linii mai generale a statului de drept și vă spuneam că vom folosi elemente din rezoluția dumneavoastră în acest sens. Nu este vorba doar de acele state membre pe care le-am menționat astăzi, este vorba despre chestiuni mai ample, orizontale, care se regăsesc în fiecare stat membru și cred că autoritatea noastră va spori dacă dispunem de un instrument pe care să-l putem aplica orizontal în toate statele membre și nu se va mai spune, da, da, ne criticați pe noi, da, ce ziceți de ceilalți. De aceea cred că va crește forța argumentelor noastre în prezența unui astfel de instrument. Și nu există niciun uh, stat membru din această Uniune care să fie deasupra criticilor. Președintele intervine. Vreau să vă spun că și noi uh, ne facem treaba. Um, cred că trebuie implicat și Europolul, pentru că altfel uh, nu cred că se pot uh, acoperi toate aspectele. Vrem să clarific acest lucru, pentru că știu că colegii se implică, fie că este vorba de Malta sau de Slovacia. Vrem să vă spun că noi ne facem treaba și că poate că ar trebui să ne unim uh, forțele. Those, both those countries pentru a fi eh, drept față de ambele țări. Um, ambele țări au cerut și eh, au și primit asistență internațională și au, uh, au respectat indicațiile din această cooperare internațională. De pildă, Scotland Yard sau NFI din Olanda, Eurojust, Europol și altele au colaborat. Eu cred că asta este calea de urmat pe viitor și așa devenim mai, mai uh, uh rezistenți la o crima organizată. Crima organizată știe foarte bine care sunt beneficiile pieței interne este probabil cel mai bun operator de pe piețele noastre, pentru că dacă nu ne asigurăm că aceia care luptă împotriva crimei organizate înțeleg, crime organizate înțeleg piața internă, atunci vom pierde acel, acest război cu uh, uh infracțiunea organizată. Deci trebuie să colaborăm mai mult, să, să ne creăm o relație de încredere reciprocă, să colaborăm mai mult, să schimbăm informații mai mult, între agenții. Și acest lucru se leagă foarte mult de ordinea de drept și cu asta ajung la considerații privind uh, mass media și cadrul de reglementare general. După cum am discutat și după cum ați spus și dumneavoastră uh, când ne-am lansat în această uh, pe acest, pe acest drum la sfârșitul anilor 80, unul din foștii mei studenți, foștii mei studenți a sugerat ce ar fi dacă Germania s-ar reunifica și am zis că uh, așa ceva nu se va întâmpla niciodată și oricum numim, iubim atât de mult Germania pentru că, iată, avem și chiar două Germanii. Da, uite că s-a întâmplat. Și acum trebuie să ne obișnim încet încet cu faptul că uh, evoluția uh, la care asistăm nu este o evoluție liniară, nu este un, uh, nu întotdeauna uh, vom evolua înainte. Nu este un lucru uh, garantat. Am trecut prin atâtea crize, am, am rea, reacționat la ele, au apărut populismul, uh, populismul a determinat o, o dezbatere privind democrația și valorile fundamentale și trebuie să ne întrebăm, într-adevăr, acum, este Europa ceva cu care mă identific sau nu? Acum am ajuns în situația în care Europa eh, chiar eh, admiră eh, la modul deschis pe Putin. Cum am ajuns aici? Dar se întâmplă și aici, în Parlamentul European. Deci trebuie să recunoaștem aceste realități. Deci, într-adevăr, există probleme, probleme fundamentale de fond care trebuie lămurite sunt oameni care se împotrivesc viitorului pentru că nu cred că au un viitor în viitorul nostru comun. N-au un loc acolo. Sunt oameni care reprezintă imagini din trecut pentru că și de aceea se întorc spre, spre naționalism. Și dacă apare naționalismul, el atrage după sine xenofobismul, xenofobia, antisemitismul. Toate acestea eh, sunt eh, pe o pantă de creștere în ultima vreme. Iată ce am construit noi în ultimii decenii în uh, Uniunea Europeană. Deci nu vorbim doar de situații individuale, trebuie să vorbim despre realități care s-au creat, la care trebuie să reacționăm. Dar uh, situația este uh, cât se poate de complexă și totuși trebuie să ne găsim fiecare, pentru fiecare situație în parte o, o, o soluție. Există foarte multe situații diferite în, în, în diferite state membre politicienii se gândesc, mm, mass media ar putea să coste alegerile viitoare, poate, poate reușesc să le influențez, poate pot să le mituiesc, să, să nu mă vorbească de rău. Deci se folosesc tot felul de instrumente pe această piață liberă. Noua mass media, mass media sociale, mediile de socializare care funcționează după noi, reguli Uh, au început să ne influențeze viața și de aceea am încercat să găsim niște reguli și pentru acest uh, segment. A apărut uh, fake news, știrile false la care trebuie să reacționăm. Deci este o lume foarte, foarte complicată. Dar ideea este că fără o mass media democrată și independentă, independentă nu există democrație. Poate exista un fel de democratură, cum are loc în Rusia actualmente, dar trebuie să existe uh, Uh, un echilibru între puterea și influența diferitelor instituții și uh, uh, mass media garantează această echitate. Și mai spun un lucru, respectul pentru cei care au pierdut alegerile este esențial, respectul pentru cei care gândesc altfel în sânul co- coaliții guvernamentale este esențial. Și trebuie să nu pierdem această cultură democrată, a democrației în care suntem, suntem de acord și putem să acceptăm pe cel care este de altă părere decât noi. Pentru că nu trebuie ca cel care gândește altfel să devină imediat dușmanul poporului. Nu poți, în momentul în care declar pe cineva că este dușmanul poporului, l-a exclus din acel popor și asta este sfârșitul democrației. Și, și, și asta, de fapt, nu face altceva decât să denote frica celuia care a, care a expulzat pe cineva de, de, de propria lui decădere. Am trecut prin șase alegeri, pe unele le-am câștigat, pe altele le-am pierdut. Uh, nu există niciun fel de guvernare puternică uh, ca, uh, nu poate exista o guvernare puternică dacă nu există respect pentru cel care a pierdut alegerile, dacă nu există o opoziție constructivă aceia, aceia care recurg eh, la, la ilegalități în țările de jos, țara mea, eh, pe care o cunosc eu mai bine, de pildă în, eh, în, euta, în materie de eutanazie, sunt pedepsiți. Dumneavoastră, dacă eu aș lua poziție față de problema avortului în Polonia, a zice că este o emisiune în afacerile eterne. Într-adevăr, uh, Există competențe naționale foarte eh, clare. Cum cred și eu în, eh, în capacitatea de decizie eh, suverană a femeilor din Polonia. Există un, subiecte pe care Uniunea Europeană are competențe și pe altele nu are competențe. Dacă noi pe, pe eutanasie, de pildă, nu avem competențe dacă așadar cineva în materie de eutanasie trece de eh, cadrul legal va fi anchetat și urmărit penal, fără nicio discuție. Și vă spun ca unul care cunoaște eh, legile de acolo. Acum, în ce privește eh, condiționalitățile bugetare și de finanțare, eu cred cu, și sunt convins că dacă există îndoieli în legătură cu uh, statul de drept, cu ordinea de drept, atunci uh, automat ne îndoim și de cheltuirea judicioasă a banilor contribuabilului european. Și acest lucru nu se leagă doar de fondurile structurale, ci se leagă de toate plățile pe care le efectuăm uh, din banii care au fost strânși de la contribuabilul european. Acestea fiind spuse, este uh, dificil să pui toate aceste lucruri într-o formulă uh, juridică, pentru că toate acțiunile pe care le iei trebuie să fie proporționale cu, uh, cu problema pe care încerci să o abordezi, să o rezolvi. Deci nu văd situația aici ca un fel de critico pro, adică dacă nu faci asta, nu vei primi bani pentru alta. Dar, în termen general, trebuie să studiem situația în care să putem enunța ca principiu de bază dacă banii nu sunt cheltuiți uh, după principiile pentru care au, uh, în baza cărora au fost alocați, atunci acești bani nu mai pot fi cheltuiți pe viitor. Eu, de pildă, invit toate statele membre să se alăture EPO, oficiului uh, uh, parchetului european, pentru că ăsta este un instrument foarte bun de a interveni în momentul în care apar niște îndoieli. Este foarte important și poate că uh, am putea spune de pildă invers, dacă nu vreți să colaborați, dacă nu vreți să colaborați cu EPO, poate că ar trebui să ne mai gândim și noi dacă vreți, dacă este oportun în continuare să rămâneți parte a sistemului de asistență financiară din partea UE. Pentru că EPO ar fi o garanție pentru faptul că banii vor fi cheltuiți uh, cum trebuie. Apoi să nu uităm că un judecător național este un judecător european în exercițiul funcțiunii sale. Deci, dacă nu mai știm că uh, un judecător este independent sau dacă, uh, dacă avem îndoiel că un judecător poate fi uh, eventual influențat de un partid politic sau de un guvernământ, atunci atunci și judecătorul uh, european trebuie să se îndoiască de uh, independența și inamovibilitatea colegului său. Deci un, un judecător național uh, trebuie să aibă acces direct, fără niciun fel de inferență, interferență a vreo, vreunui guvern sau a unei forțe politice, a unei instituții a statului, trebuie să aibă acces la Curtea Europeană de Justiție, la colegii uh, care sunt judecători uh, europeni. Și uh, colegii de la Luxemburg mi-au spus foarte clar acest lucru recent. Apoi, s-a mai adus în discuție chestiunea unor acțiuni împotriva Ungariei. Haideți să fim foarte clari. N-am, menționat Ungaria Acum, am menționat-o ultima dată. Există niște, foarte, eh, eh, niște spețe foarte clare eh, împotriva Ungariei în privința legii ONG-urilor, în privința migrației, legislației dreptului de azil. Sunt niște spețe care sunt în curs de desfășurare și pe acestea le urmărim. Da? Dar în același timp, aș vrea să fac o observație și legată de cultura politică. Nu, nu tot ce apare în, în niște uh, proceduri în instanțe sau în textul unei legi uh, poate să cuprindă toată cultura politică, pentru că uh, pentru că modul în care funcționează ordinea de drept a unui stat este determinat și de, de populație, de convingerile populației, de credințe, de, de compoziția populației. Și aici eu cred că trebuie să avem o discuție foarte deschisă cu autoritățile ungare. De altfel, uh, analizăm și așa numita lege anti-Soros, uh, deci să fie foarte clar că nu, nu suntem pasivi în această privință. Doamna Ernst a întrebat dacă tratatele încă sunt suficiente pentru, pentru a garanta statul de drept. Eu cred că v-am răspuns indirect uh, în mai multe rânduri. Uh, eu compar tratatele cu un meci de fotbal. Dacă, dacă jucătorii uh, de fotbal decid în unanimitate să-l ignore pe, pe arbitru, atunci arbitrul nu mai are niciun rol. Deci, cultura politică implică să ai respect pentru tratatele pe care le-ai semnat. Da? Și similar, dacă ai respect pentru curțea, curte, pentru instanțe, atunci vei pune în aplicare hotărârile instanțelor. Eu sper că această cultură politică europeană nu va fi sacrificată pe altarul așa numitei suveranități naționale. Aici trebuie să fim foarte atenți. Dacă încalci legea, atunci, atunci încalci însuși uh, țesutul din care e făcută Uniunea Europeană. În legătură cu Brexitul și păstrarea Cartei Drepturilor Fundamentale, Comisia, uh, cu sprijinul Parlamentului, luptă cu fermitate uh, pentru drepturile cetățenilor europeni, fie că sunt britanici sau nu. Oriunde ar fi asta și ar fi foarte, foarte uh, eu cred că Brexitul, dacă s-ar întâmpla, va fi un un eveniment foarte, foarte tragic și dramatic, dar, dar tragedia, tragedia ar fi uh, și mai mare dacă nivelul de protecție al uh, drepturilor fundamentale n-ar mai fi ca și acum. Um, vom avea așadar grijă în Uh, negocieri ca să promovăm aceste drepturi. Doamna Gomes mi-a adresat niște chestiuni foarte specifice pe niște teme foarte concrete uh, legate de niște cazuri din Malta. Din păcate n-am informațiile concrete de, pe care mi le-ați cerut despre anumite persoane, despre anumite cazuri. V-am dat un răspuns general la uh, situația pe care ați prezentat-o în Malta, uh, vă reasigur că în contact cu autoritățile uh, malteze vom continua să supraveghem situația uh, la recent ultimul summit am vorbit personal cu șeful guvernului maltez Uh, am vorbit cu la Consiliul Cagre pe această temă cu ministrul pentru afaceri europene din Malta și am rugat uh, pe interlocutorii mei să continue să facă parte din, această, din acest dialog structurat. În ce privește uh, uh Cartea Albă. Cartea Albă a fost publicată uh, de guvernul polonez, uh, ne-a fost trimisă și noi și a fost publicată cu acces pentru publicul larg. Ă, aș fi recunoscător dacă în această dezbatere ați participat dumneavoastră sau cei pe care știți ă, că au citit această carte albă și au o opinie formată. Am ă, văzut deja, am văzut deja unele state membre care au reacționat vis-a-vis de anumite elemente din această carte albă. Eu cred că toate aceste elemente nu ar putea decât să îmbun- dezbaterea. Cartea albă este importantă, dar și reacțiile vis-a-vis -vis de această carte albă sunt importante, deci uh, statele membre au aici șansa de a-și uh, lămuri foarte clar poziția. Suntem în contact cu autoritățile poloneze și la sfârșitul acestei luni se vor fi încheiate cele trei luni de termen care au fost date Poloniei pentru lămurirea situațiilor care au fost uh, incluse în recomandări. Eu sper că la sfârșitul uh, acestui proces vom uh, fi ajuns la o soluție. La urma urmei, singurii care pot soluționa această chestiune sunt, uh, sunt polonezii. Noi putem să-i ajutăm, putem să arătăm care sunt limitele între care se poate juca, uh, poate, se poate mișca guvernul polonez, care sunt limitele ordini de drept, dar dacă acceptați uh, punctul de vedere că aici este miză și în, joc și uh, miza însă și a culturii politice uh, dacă polonezii vor să îmbrățișeze aceeași cultură politică ca și noi ceilalți, atunci eu nu pot decât să sper din tot sufletul că Polonia va rămâne pe același drum al destinului nostru comun Uh, nu pot să-mi imaginez un viitor pentru, pentru Europa dacă, dacă această dispută ar genera o și mai mare distanță între noi și, și polonezi. Bun, și acum în ce, în ce privește așa numiți whistleblowers, um, cei care, avertizorii uh, publici, um, Uh, am ținut uh, cont de opiniile exprimate de Parlament și de celelalte părți interesante, de uh, avizul Consiliului Europei. Vom vedea care sunt liniile de orientare politică naționale și vom reacționa în consecință. În în ce privește manifestările recente de xenofobie și rasism. Cred că este foarte important să arătăm că avem un răspuns la problema uh, migrației, la uh, problema refugiaților. Această, această situație nu va înceta în viitor. Presiunea migratorie va continua mai multe generații de acum încolo. Și dacă reacția la uh, acest, această presiune este să creăm niște mituri să zicem că prin ridicarea unor garduri sau ziduri am putea să ne apărăm mai bine de acești migranți, atunci uh, vom uh, învrăjbi europeni împotriva europenilor, vom avea uh, cercetorii cercetorilor la porțile Europei și ne vom întoarce la ideea oarecum trampiană că eu câștig, tu pierzi. Ceea ce este contravine, contravine forme fundamentale de cooperare eh, în care credem. Ne aflăm după două războaie mondiale suicidale și am realizat că nu ne poate fi bine decât dacă și vecinului nostru îi merge bine. Da? Deci, eh, nu, dacă credem în continuare această, această, eh, în această mitologie, până la urmă, în această greșită, că dacă eu sunt tare, el celălalt poate fi slab, sau doar dacă celălalt este slab, eu sunt tare, atunci putem uita de toată Europa, dar putem uita și de prosperitate și de Uniunea Europeană oricum. Deci dacă abandonăm ideea că putem rezolva, nu, că nu putem rezolva această problemă decât împreună ca europeni și dacă credem în, în aceste neadevăruri Uh, prin care, uh, care circulă, că prin ziduri și uh, garduri și sârmă ghimpată am putea să ne apărăm, ne înșelăm. Avem nevoie de o protecție mai bună a frontierelor externe, dar trebuie să ne asigurăm că nu pierdem contactul cu umanitatea noastră și trebuie să facem totul pentru a opri xenofobia și populismul în Uniunea Europeană. Îmi pare rău că v-am reținut atât de mult, dar vă mulțumesc pentru ospitalitate. Mulțumim și noi foarte mult, mulțumesc, stimați colegi, pentru curaj, pentru participare, pentru elocvență. Peste doar câteva momente vom trece mai departe la următorul subiect de pe ordinea de zi. Săptămâna trecută, coordonatorii LIBE au căzut de acord să um, elaboreze un punct uh, de vedere comun legătură cu rezol- rezoluția privind societatea civilă în Uniunea Europeană. Votul în Comisia Libei va avea loc pe 9 aprilie și vreau să întreb dacă cineva dorește să comenteze. Da? Uh, Michal Boni. Poftim. Thank you very much, Claude. Uh, I think that this is a... Mulțumesc, Claude Cred că proiectul de rezoluție uh, este o temă care vine așa undeva în logica uh, celor spuse de domnul um, Timmermans. Domnul, Timmermans spunea că totul depinde de uh, logica prin care privim democrația, prin care, cu, cu care apărăm ordinea de drept. Logica care stă la baza formulării valorilor noastre comune. Așadar, um, uh, rolul organizațiilor din societatea civilă trebuie și el văzut în contextul în care uh, uh, acestea pot stimula și consolida democrația participativă și cum pot acestea să codetermine valorile fundamentale. Agenția pentru uh, Drepturile Fundamentale arată însă că există un uh, spațiu tot mai restrâns de, de acțiune pentru organizațiile uh, civile din Europa. După ce am participat la o serie de reuniuni, acum se pare că a venit momentul adoptării unei rezoluții pe această temă. De ce? Pentru că avem nevoie de un uh, Uh, răspuns, de o reacție prin care să sprijinim organizațiile societății civile ca uh, elemente formatoare ale unei uh, coloane vertebrale a societății noastre. Există unele instrumente disponibile deja, dar evaluarea efectuată de multe instituții europene, inclusiv de Comitetul Economic și Social European, arată că aceste instrumente nu sunt suficiente. Deci avem nevoie de un instrument special dedicat pe care noi îl numim uh, instrumentul uh, pentru valori europene. Și vrem să vorbim acum despre acest instrument pentru că uh, tocmai vorbim și de noul cadru financiar multianual și raportul care a fost prezentat de Comisia de Bugete conține amenamente depuse de anumite grupuri politice, prin care acum în, uh, la 85A se propune crearea unui fond uh, pentru democrație european uh, în vederea consolidării democrației și drepturilor omului, drepturilor fundamentale, care să fie gestionat de comisie. Așadar, este foarte important să avem un instrument direct de finanțare de la nivel european. Evident, trebuie să combinăm uh, multe uh, elemente financiare pentru a genera acest instrument, dar eu cred că este important să existe un instrument uh, direct care să fie gestionat de Comisia Europeană. Acest lucru ă, are implicație și asupra organizațiilor ă, civice locale, pentru că ele au nevoie de un sprijin ă, solid. Am discutat această chestiune în mai multe grupuri de lucru și am ajuns la concluzia că un astfel de instrument ar fi important pentru noi toți. Așadar, cu Uh, această rezoluție și cu dezbaterea din plenar am putea contribui la discuția pe marginea unei, unui cadru financiar multianual care să țină cont de organizațiile societății civile din Europa. Mulțumesc! Nu vreau să uh, prelungesc uh, prea mult uh, dezbaterea, vreau doar să spun că vineri a avut loc o întâlnire tehnică, urmată de întâlnirea coordonatorilor care au fost de acord ca această chestiune să meargă mai departe. Deci mai este timp pentru ca grupurile să discute această propunere, dar nu uitați că termenul pentru adoptarea rezoluției de 9 aprilie este foarte apropiat. Dacă are cineva puncte de vedere pe care să le exprime, da, pe scurt, vă rog, nu, nu vă lungiți. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Aș dori să reacționez la propunerea făcută de domnul Boni. Delegația mea, NVA, este de acord cu obligația de a respecta drepturile fundamentale, dar am totuși câteva rezerve. ONG-urile care au lansat o astfel de propunere uh, dau de înțeles că ar exista o problemă cu democrația în Europa doar pentru că anumiți alegători fac o alegere diferită, votează diferit și nu acest lucru nu convine eurofederaliștilor. Dar oare nu cumva ar trebui într-o democrație ca toate ideile să poată fi exprimate, fără niciun fel de influență din partea autorităților și asta prin intermediul ONG-urilor, nu? Deci, de aceea, propunerea aceasta e prea prea aproape de acele autorități care, prin fonduri publice, vor să promoveze anumite forme de uh, gândire, cum ar fi, spre exemplu, situația din Turcia. Eu mă gândesc că Uh, nu ar trebui să trebuiască să, fim obligați să gândim într-un anume fel. E adevărat că dacă vine vorba de xenofobie, trebuie să o combatem prin toate mijloacele, însă, în continuare, trebuie să uh, fie posibil să nuanțăm lucrurile atunci când discutăm, spre exemplu, despre criza migrației în Europa. Multe țări au uh, țări au partide eurosceptice și asta nu înseamnă că există o lipsă de democrație. Nu ci asta înseamnă că așteptările cetățenilor europeni uh, sunt legate de securitate, de ocupare și de o abordare rezonabilă când vine vorba de migrație. Și de aceea noi trebuie să avem uh, o plusvaloare pe care o oferim cetățenilor europeni. Iar pentru asta e nevoie de un, nu știu dacă e nevoie de un instrument european așa cum s-a propus. De aceea v-aș ruga să nu ne pripim ca această rezoluție să ajungă în Parlament și să ne gândim, să analizăm și argumentele pro și contra. Știu că există anumite pericole, însă mi s-a părut important să vin cu aceste precizări. Mulțumesc, am să trag și niște concluzii de îndată ce colega noastră Birke Sipel va interveni. Mulțumesc foarte mult, Claude. Da, cred că avem la dispoziție 10 minute, dar să știți că n-am să vorbesc așa mult. Mulțumesc, Birgit. Dar vreau totuși să spun ceva, pentru că uh, nu pot decât să susțin cele spuse de Boni și adevărat că de colegul Boni am discutat asta și la ședința coordonatorilor. Dacă e să vorbim despre democrație, despre statul de drept, anumite lucruri pot fi făcute prin lege și prin uh, felul în care guvernăm, însă democrația și statul de drept iau un fel de stil de viață, stil de trai, felul în care ne poziționăm, prețul pe care îl punem pe democrație, felul în care încurajăm pe oameni să își folosească toate drepturile democratice ca să sprijin democrația e ceva și, aș spune, o atitudine socială. Dacă oamenii au impresia că viața lor nu, nimănui nu-i pasă de ea, uh, nimănui de la guvern sau din majoritate, atunci uh, de ce să voteze? Ori votul este o parte importantă a democrației. Și de asemenea sunt de acord că uneori nu doar guvernele sunt cele puse sub semnul întrebării. Cu toți avem nevoie de mass media independente și critice și de anchetă, avem nevoie de ONG-uri cu expertiză, în așa fel încât să ne concilieze sau să ne știu eu, indice anumite aspecte pe care poate noi le-am scăpat din vedere. Dar E clar că există și câteva puncte critice și am discutat despre asta, pentru că întrebarea este cum vom hotărâ care sunt ONG-urile ce vor fi finanțate? Care vor fi criteriile? Care va fi mesajul pe care îl vom transmite mai departe către statele membre? Pentru că ele au răspunderea aceasta. Noi doar venim cu o plus valoare. Dar mă gândesc că până la urmă o să găsim o soluție, pentru că trebuie să găsim o soluție și aș avea doar un aspect practic la care cred eu cu siguranță vom găsi o rezolvare. Dacă avem un astfel de nou instrument și nu un instrument deja existent pe care îl mai modificăm în așa fel încât să-l adaptăm, e interesant ca într-o perioadă în care trebuie să fim conștienți de asta, nu doar din cauza Brexitului, e bine, <laughs> bugetul se va reduce și vom cheltui foarte multe sume pe domenii foarte diferite la, pentru a controla frontierele, pentru a avea apărare, pentru a avea măsuri de securitate, cum ar fi PNR și altele, care deja costă milioane de euro și care încă nu sunt chiar operative și vom să, vrem să cheltuim mai mulți bani, dar bugetul e același. Păi va trebui să găsim o soluție, nu? Cum rezolvăm asta? Și atunci, răspunsul meu uh, uh, nu este că nu va trebui să susținem ONG-urile, ci răspunsul meu este că va trebui să punem mai multe presiuni asupra statelor membre, fie să ne acorde mai mulți bani la bugetul european, fie să găsim alte soluții. Și nu e o chestiune doar care ține de libe, pare rău, domnule președinte, e o chestiune de buget și e o chestiune și de drepturi și egalitate. Și tare mult mi-aș dori să se întâmple ceva la nivel de taxe. Totul lumea vorbește despre taxe, despre întreprinderile care plătesc în taxe și poate putem vorbi și despre tranzacțiile financiare și impozitarea lor, nu? În așa fel încât să obținem resurse suplimentare. Iată deci câteva idei cu care trebuie să uh, despre care trebuie să dezbatem și ideea generală de a susține ONG-uri, da, au mai fost și alți colegi care au spus că anumite ONG-uri ar trebui să fie oprite pentru că sunt prea critice, dar să sperăm că până la urmă vom reuși să găsim o soluție pentru toate aceste aspecte. Mulțumesc, Birgit. Ca să fiu sincer, ați oglindit partea pozitivă a dezbaterei și v-ați gândit la cât de complexă e situația. Aș dori doar să spun că noi, coordonatori, am înțeles foarte bine acest lucru, s-a făcut multă muncă de context. Domnul Boni a organizat foarte multe dezbateri și discuții și să știți că suntem pe aceeași lungime de undă. Mulți colegi s-au referit la idei asemănătoare, precum cele exprimate acum. Și aș dori să spun, da, subiectul e complicat, dar trebuie să avansăm. Pentru că avem nevoie aici de un mecanism politic care să fie însoțit și de, bu- de buget. Și pentru rezoluție, e clar că mai întâi trebuie să discutăm despre mecanismul la nivel politic. Și asta ne dorim să facem, așa cum a spus și domnul Boni la bun, de la bun început. Am făcut deja o ședință, așa că o să facem toate eforturile ca să obținem această rezoluție. Evident că preluăm și uh, îngrijorările exprimate de ECR și să vedem cum anume le putem înscrie în discuțiile noastre de grup pe marginea rezoluției. Dar cred că totuși poate fi vorba de o decizie luată de majoritate și anume să avem o rezoluție. Domnul Boni, vă rog, foarte pe scurt. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru toate aceste puncte de vedere exprimate. Cred că e foarte important și cred că trebuie să evităm niște situații în care ar fi contraproductiv față de democrație. Trebuie să fie foarte clar faptul că e, sunt niște fonduri alocate pentru a avea dialog și nu pentru a lupta. Și trebuie să susținem toate felurile de organizații, atâta vreme cât acestea sunt uh, deschise spre dialog, uh, cu diferite grupuri, entități, instituții, organizații. În al doilea rând, sunt de acord cu problema prezentată de Birgit și anume problema bugetului. Clar, dar tocmai suntem într-o perioadă în care discutăm despre buget și mă gândesc că uh, vom reuși în dezbaterile noastre împreună cu Comisia să demonstrăm că suntem deschiși la discuție și că trebuie să găsim niște mecanisme care să ne garanteze transparența și claritatea felului în care aceste instrumente trebuie să funcționeze. Și va fi de altfel contribuția noastră Acum, să vedem dacă va putea fi acceptată de comisie, în așa fel încât să avem o cooperare ulterioară pentru a găsi soluțiile potrivite și optime. So, more work for our staff. Thank you. Um... Mulțumim uh, staffului care a lucrat pe acest subiect. Da, să știți că da, noastră ați făcut munca asta. Evident! Doamna Zipel, doar o scurtă observație, vă rog. E adevărat, am menționat la final niște chestiuni bugetare, dar îmi pare rău, mă simt responsabilă pentru că banii ONG-urilor trebuie să vină de undeva și indiferent ce hotărâm noi, avem o răspundere, nu? Vreau doar să menționez că trebuie să fim conștienți de faptul că asta s-ar putea să pună probleme și nu m-aș bucura dacă finanțarea ONG-urilor se face din transferul banilor de pe alte linii bugetare foarte importante și ele. Asta vreau doar să spun. Evident, trebuie să vom găsim o soluție și vom reuși, pentru că am greu și noi să găsim soluții și la subiecte și, mm, chiar și mai complicate. În orice caz, aștept uh, ședința noastră de grup pentru a discuta acest lucru. Și, domnule Băni, dacă aveți nevoie de mine pentru întâlnirile pe care le veți organiza, să știți că vin. Uh, e clar că avem un calendar și trebuie să respectăm. Mult succes! Dragi colegi, vă mulțumesc tuturor din suflet pentru prezența dumneavoastră astăzi, luni seara, la Strasbourg. Mulțumesc! the end of the meeting. Any other business? End of meeting.